Dragi colegi, haideți să ne continuăm ședința. În primul rând, vom vota și apoi uh, vom merge mai departe cu ordinea noastră de zi. Așadar, de aceea vă atrag atenția că suntem la punctul 16, raportul cu privire la puterea de delegare legislativă a colegului Sayer. Putem să trecem direct la vot. Nu, domnul Rapcai dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori totuși să spun ceva. Vreau să clarific faptul că domnul Sayer uh, a prezentat un uh, proiect de raport foarte bun și am colaborat foarte bine. Cu toate acestea, acesta este un subiect dificil, greu și am uh, lucrat sub presiunea timpului, ceea ce a fost o problemă a trebuit să facem rapid uh, progrese pentru ca să putem continua cu activitatea noastră viitoare. De aceea sunt de acord cu amendamentele de compromis, însă aș dori ca atunci când avem traducerea în plen să mai analizăm câte un element și uh, vreau să-i spun colegului Sayer că îmi retrag uh, amendamentele mele, dar numai atunci când, după ce am discutat cu experții, uh, am convingerea că uh, e bine să le retrag. Mulțumesc. Mai există intervenții? Nu? Atunci începem votul. Amendamentul 1 al doamnei Tain. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Cine este împotrivă? E clar, e respins. Amendamentul de compromis numărul 1. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă? Se adoptă. Astfel, uh, amendamentele de la NV și Econ sunt rezolvate. Trecem la compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă, așadar, amendamentul 2 și amendamentul NVB sunt rezolvate și Econ. Trecem la Econ B, pe pagina următoare. Econ D. Cine este de acord? Cine este pentru Econ D? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem la amendamentul 4, Bowles și ceilalți. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. Trecem atunci la amendamentul Comisiei Envi. A. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 6. Cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul... Domnul Rapca a retras amendamentul. Amendamentul 7. Speroni. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem atunci la amendamentul 8 a domnului Ziobro. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul nou a fost retras de către domnul Rapcai. Avem un amendament oral al raportorului. Este în, la alineatul 3. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 10. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem atunci la amendamentul NV3, care are două părți și trebuie să votăm doar partea a doua. Ca este o, o adăugire. Deci partea a doua. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Econ 6 acum. Cine este pentru? Împreună cu această adăugire, împotrivă. Și acesta se adoptă. Trecem atunci la amendamentul 11. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Avem un amendament 5 de la Envy, care însă este acoperit deja, nu mai trebuie să-l votăm. Trecem atunci la amendamentul de compromis 3. Cine pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se adoptă. Trecem atunci mai departe la 13. Amendamentul 13. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem la amendamentul 14. Speroni. Cine pentru? Împotrivă? Majoritatea e împotrivă, se respinge. Amendamentul 15 a fost retras. Nu rămâne. Cine este pentru 15? Împotrivă? Cred că se respinge. Amendamentul 16 al doamnei Tain. Cine pentru? Împotrivă? Vă rog să numărați pentru că nu sunt sigur. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine este împotrivă? 14 împotrivă, deci se respinge. Trecem atunci la Econ 9. Cine e pentru? Nu. De fapt este acoperit deja, nu mai trebuie să-l votăm. Econ B, Econ C, Econ E, Econ D. Cine este pentru Econ B. A, sunt pe pagina greșită, spune președintele. Da, da, da. Compromisul 4. Votăm acum amendamentul de compromis numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 21. Trecem la 21 acum, Bol și ceilalți. Cine pentru? Împotrivă? Da, văd că e respins. Trecem atunci la amendamentul 5. Cine pentru? Împotrivă. Compromis, compromisul 5. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Bine, se adoptă. Trecem atunci la amendamentul de compromis numărul 6. Este pe pagina, pe aceeași pagină. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem atunci la amendamentul de compromis 7. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem atunci la amendamentul 28, Bols și ceilalți, cu a, o adăugire, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem atunci la Econ 11, tot așa, cu adăugire. Trebuie să votăm partea a doua. Nu, mai avem partea a doua de la amendamentul 28. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem atunci la Econ 11 cu această adăugire. Cine este pentru prima parte? Cine împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Nu, partea a doua este caducă. Nu mai trebuie să o votăm. Trecem la... Trecem atunci la 10 și 11 s-au rezolvat. Trecem atunci la 29, amendamentul 29. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la NV 13. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem atunci la amendamentul 31, bol și ceilalți. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Econ 4, NV2, NV12 sunt acoperite. Amendamentul 30, Maier. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 8, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem atunci la Econ 1. Econ 1. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la NV14. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Așadar, votăm acum raportul în întregime. Cine pentru? Împotrivă? Nimeni? Se adoptă în unanimitate. Felicitări, domnule Sayer. Următorul raport este raportul domnului Baldasare. Și aici vreau să întreb dacă mai dorește cineva să intervină înainte de vot. Nu? Atunci putem să trecem direct la vot. Începem cu amendamentul 19, domnului Manders. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 20, doamna Tain. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 21, domnul Manders. Cine pentru? Nu, e, e caduc. Amendamentul 22, doamna McCarthy. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 23, domnul Bodu. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 26 acum, domnul Manders. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 25, doamnă McCarthy. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 24, domnul Bodu, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 27, pentru? Împotrivă? 27? Spune președintele. Domnul 27. 24 a fost adoptat. 24 a fost adoptat, nu respins. 27 votăm acum. Cine este pentru 27? Împotrivă? Se respinge. Trecem atunci la amendamentul 28. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 29. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 30. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 31. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 20, 32. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 33. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 34. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul de compromis 6. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem atunci la amendamentul de compromis numărul 3, pe pagina următoare. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Atunci trecem la 45. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 5, cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 46 a fost retras, 47 a fost retras. Trecem la amendamentul 6, cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 48, cine pentru? Nu, e caduc. Amendamentul de compromis 4, cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul uh, de compromis numărul 5 e următorul pe care îl votăm. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem atunci la amendamentul 10. Cine pentru? Împotrivă? A, se respinge. Amendamentul 1. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 11. Pentru? Împotrivă. Aș spune că e respins. Amendamentul 12. Pentru? Împotrivă? Se respinge și acesta. 13. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul de compromis 1. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem atunci la 15. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 2 e caduc. Amendamentul de compromis 2. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 16. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Ceea ce înseamnă că trecem direct la sfârșit. Toate celelalte sunt caduce. Votăm avizul în întregime. Cine e pentru? Împotrivă? Împotrivă. Abțineri? Nu sunt. Se adoptă. Îi mulțumim și îl felicităm pe domnul Baldasare. Avem uh, raportul meu acum. Cerințele de capital. Domnul Rapcai. Domnule președinte, grupul meu politic a, a solicitat un vot pe părți la amendamentul 3, dar acum văd că există un amendament oral de compromis îl susținem pe acesta, nu mai avem nevoie de un vot pe părți, putem să votăm uh, direct. Da, or, amendamentul oral spune pur și simplu că conceptul de uh, contracte este uh, înlocuit prin uh, acorduri de remunerare, în engleză remuneration agreements. Atunci votăm amendamentul 2. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 1. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Raportul în întregime. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? E adoptat. Așadar, acestea au fost voturile. Trecem atunci la raportul domnului Țivivca, care are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îi felicit pe raportor, să le mulțumesc pentru munca excelentă. Mă bucur că aceste trei documente importante au primit votul aproape anonim pentru aici. Să trecem la raportul meu pe regulamentul Bruxelles 1, al treilea schimb de opinii în sânul acestei comisii. Am înregistrat progrese foarte multe deja și aș dori să îmi prezint părerile în legătură cu cele mai importante chestiuni reglementate în acest document, care este revizuit acum de Comisia Europeană. În primul rând, în legătură cu abolirea execvatorului. Aici sunt încă sceptic în legătură cu eliminarea acestei proceduri de execvator. Sunt de acord cu obiectivele finale, bineînțeles, obiectivele finale definite de comisie. Eliminarea procedurii în sine. Dar cred că în acest moment ar fi timpuriu să eliminăm execvatorul. Dați-mi voie să menționez anumite chestiuni care ar putea să constituie punctul de plecare al unui viitor compromis pe acest punct. În primul rând, cea mai importantă problemă pe care o identifică Comisia în legătură cu execvaturul, deci cea mai importantă problemă este reprezentată de costurile acestei proceduri. Așadar, din punctul meu de vedere, trebuie să inițiem studii pentru a arăta care sunt costurile reale ale procedurii de execvatur în statele membre și trebuie să vedem de cât timp avem nevoie. De cât timp, de ce perioadă de timp avem nevoie pentru a duce la bun sfârșit o procedură de execvaturi. Apoi, dacă nu va exista hotărâre de încuvințare a executării împotriva care poți să faci recurs acum și toată lumea este de acord cu acest lucru, atunci va fi nevoie să introducem o revizuire specială, o procedură specială de revizuire a posteriorii, ca să existe o oarecare posibilitate de monitorizare a sistemului. Și acest lucru ar putea să ducă la complicații suplimentare, nu doar în cazul în care debitorul contestă hotărârea judecătorească a executării, contestă hotărârea de încuvințare a executării. Este clar că debitorii trebuie să dispună de dreptul de recurs în instanța statului membru unde ordinul de executare a fost uh, dat, a fost inițiat și trebuie să existe temei juridic pentru uh, un astfel de recurs și anume articolele 34-35 din regulamentul Bruxelles 1. Este foarte clar că măsurile luate în legătură cu executarea până expiră procedura specială de revizuire nu poate fi desfăcut. Nu putem reveni asupra acestui lucru. Deci trebuie să existe un termen limită procedural pentru procedura de revizuire. Deci trebuie să existe o perioadă de timp limitată până la care această procedură trebuie să expire. În al doilea rând, în cazul în care am abolit procedura de execvatur, cei care colectează și funcționarii publici din statele membre trebuie să vadă în baza cărui document uh, se întâmplă procedura și dacă acest document este un instrument, un act autentic al unei instanțe naționale. Așadar, mă opun abolirii totale a traducerilor. Pe de altă parte, cred că traducerile ar trebui să fie limitate la cele mai importante elemente dintr-o hotărâre judecătorească. Documentura, doc, documentația procedurală și expunerea motivelor în baza cărora s-a ajuns la hotărârea respectivă. obligațiile trebuie uniformizate și standardizate în statele membre. Pentru a încheia această parte legată de execvaturi, date fiind rezervele semnificative ale anumitor state membre în legătură cu eliminarea execvatorului, în lumina acestei idei, uh, știm că nu avem o poziție clară în Consiliu și aș sugera Comisiei să introducă o oarecare dispoziție în propunerea sa, dispoziție care să le permită acelor state membre care doresc să abolească procedura de execvatur mâine să facă acest lucru dacă doresc. Însă, hotărârea ar fi a statului membru în funcție de situație în acest caz și cred că aceasta ar fi o soluție bună să le dăm astfel de libertate de alegere statelor membre, pentru că astfel am avea o posibilitate de a testa această soluție a abolirii executului în practică și acest lucru ne va aduce mai aproape, aproape de eliminarea completă a procedurii de executuri în toate statele membre în viitor, însă mai târziu. Acum, independent de eliminarea procedurii de execvatur, sunt convins că actele autentice, actele oficiale, uh, nu ar trebui să fie executată în mod direct în țara de executare, fără a fi verificată mai întâi de instanțele statului respectiv. Mai mult, principiul în baza căruia hotărârea de încuvințare a executării poate să fie acceptată sau respinsă, e bine, acesta uh, poate fi reprezentat doar de un singur motiv acum, uh, cel legat de ordinea publică, însă acest lucru trebuie schimbat după părerea mea. Poate că ne este greu să punem în conformitate o hotărâre de încuvințare a unei executări cu documentele anterioare eliberate în statul respectiv și poate putem pune sub semnul întrebării legalitatea într-o instanță din țara de origine, dacă este vorba de, să spunem, greșeli uh, procedurale sau rezerve de acest tip. O altă chestiune pe care aș vrea să mă axez ar fi arbitrajul. Am avut o dezbatere foarte detaliată pe marginea acestui subiect și le mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul pe acest punct, domnului Hess și profesorului Keserian, în speță. Cu toate acestea, eu îmi păstrez părerea. Sunt de acord cu Comisia Europeană în legătură cu excluderea arbitrajului din regulamentul Bruxelles 1. Acest lucru ar fi în contradicție cu legislația statelor membre în baza Convenției de la New York și în baza Convenției de la Geneva, pentru că acestea sunt instrumentele legislative care reglementează arbitrajul comercial internațional dacă se impune exclusivitatea la nivel uh, european, nu ne putem imagina care sunt consecințele și în baza convenției de la Lugano și în acest caz arbitrajul este exclus. Și cred că acest subiect ar trebui să constituie obiectul unei revizuiri, unui proces de revizuire separat uh, inițiat de Comisia Europeană. Un alt subiect important este reprezentat de proprietatea industrială și, dată fiind progresele înregistrate recent la nivelul Consiliului, în legătură cu legea brevetelor și în legătură cu soluționarea litigiilor în acest domeniu, ei bine, eu cred că ar trebui să mai așteptăm până luăm hotărâri definitive aici, înainte de a începe să dezbatem uh, consolidarea și reglementarea finală a acestui domeniu. În ceea ce privește litispendența și așa numitele acțiuni torpilă, torpedo actions, îmi păstrez părerea pe care am uh, exprimat-o în timpul uh, dezbaterii inițiale și a documentului inițial. Interpretarea litis, litispendenței de acum este că cineva poate eluda uh, clauzele referitoare la alegerea forului prin așa numitele acțiuni torpilă, torpedo actions. Aceasta este o problemă în regulament și cred că ar trebui să ne gândim la posibilitatea ca instanța în fața care se înaintează o procedură mai târziu să fie exclusă de, de la obliga, exceptată de la obligația de a suspenda procedurile conform litispendenței, dacă prima instanță în fața care a fost inițiată procedurile nu are jurisdicție, nu are competență în mod clar. Și acest lucru trebuie să meargă mână în mână cu obligația de a lua hotărârea foarte rapid în instanța respectivă în legătură cu competența. Și cine are competența? Bineînțeles, mai rămâne să definim uh, în mod clar uh, limita de timp și sunt de acord cu Comisia Europeană. Majoritatea problemelor uh, se poate rezolva printr-o mai bună comunicare și printr-o mai bună cooperare între instanțe. Însă, în ceea ce privește regulamentul acesta, ei bine, mi se pare cel mai adecvat loc pentru a discuta despre acest subiect. O mai bună cooperare între judecători. Eh, da, e vorba de un instrument și de un element important al culturii judiciare europene. Dar eh, acest lucru poate să fie încurajat prin alte instrumente care ne stau la îndemână, precum eh, rețeaua judiciară europeană, președinții instanțelor, mai ales rețeaua instanțelor din materie civilă și comercială. Și mai rămâne o problemă pe care nu știu neapărat cum să o abordez, o problemă foarte importantă din punctul de vedere al drepturilor persoanei în legătură cu defăimarea. Nu e vorba doar de Bruxelles 1, calomniera, defăimarea, care ar fi standardele aici? În acest caz, uh, pe acest subiect, uh, raportorul Parlamentului este doamna Wallace, pentru că Consiliul a respins propunerea Comisiei Europene și compromisul propus de Parlament, chestiunea Comisul, compromisul propus de Parlament nu a fost acceptat, chestiunea a rămas uh, deschisă. În ianuarie am avut uh, o audiere pe acest subiect și deși defăimarea, calomierea nu au fost uh, abordate ca atare în Carta Verde a Comisiei, chestiunea forum shopping, alegerea celui mai avantajos for juridic, în sensul alegerii uh, situație cele mai favorabile și în sensul obținerii unei decizii favorabile din punct de vedere financiar într-un caz de, defăim, de defăimare, deci acest forum shopping continuă să existe și este vorba de fapt de alegerea forului, să spunem alegerea unei instanțe englezești, pentru că în Anglia, în Regatul Unit, sancțiunile impuse de instanțe merg în sensul acceptării unor astfel de cazuri de defăimare și a pedepsirii uh, celor care înaintează plângeri. Deci instanțele sunt dispuse să facă acest lucru în Regatul Unit. Însă teama mediei nu e în legătură cu interpretarea articolului 5 din uh, regulamentul acesta, în legătură cu interpretarea Curții Europene de Justiție în cazul Cheval, în care o persoană poate să înainteze proceduri în țara de origine a editorului ziarului, să spunem, care a publicat un articol de făimători, e bine, acest lucru este relevant uh, în sensul că o instanță poate să ofere compensații totale fără limită teritorială în acest caz. Și apoi a mai existat un caz din jurisprudență. O acțiune poate fi înaintată în orice stat membru în care a fost distribuit uh, material mass media defăimător. Bineînțeles, în o astfel de epoca internetului putem să spunem că o astfel de diseminare se produce pe scară globală. Însă, în astfel de cazuri, compensațiile financiare ar trebui să reflecte prejudiciile aduse însă în legătură directă cu o jurisdicție, cu o competență specifică. Din punct de vedere practic, internetul este disponibil oriunde și a dovedi legătura între țara competenței, țara care are competență și prejudiciu, nu, e, nu mai reprezintă o problemă. Oamenii, spui că, oamenii spun că cei care publică, chiar dacă au uh, avantajul de partea lor, lor și-ar putea câștiga o cauză în instanță, sunt forțați adesea, chiar și în aceste cazuri, să ajungă la o înțelegere în afara instanței din cauza costurilor uh, foarte ridicate ale um, apărări în instanță, spre exemplu în, într-o țară precum Anglia. Ca jurnalist care am lucrat 20 de ani în mass media, eu sunt foarte sensibil în speță la acest subiect al libertății de expresie a mass media și nu cred că există nicio problemă în legătură cu consolidarea acestui principiu. Însă libertatea mediei și mass mediei și libertatea de expresie trebuie să meargă mână în mână și într-un echilibru cu drepturile persoanei. Nu putem să consolidăm un singur element în detrimentul celuilalt. Pentru că în momentul în care există defăimare, în momentul în care este încălcat dreptul nostru la viață privată, trebuie să dispunem de dreptul de a ne apăra și acest echilibru între drepturile mass media și drepturile indivizilor trebuie să fie păstrat. Și acest lucru mi se pare că reprezintă argumentul esențial. Eu mă pronunț împotriva excluderii acestor dispoziții din regulamentul Bruxelles 1. Acesta este motivul esențial pentru care chestiunile legate la defăimare trebuie să rămână sub incidența domeniului de aplicare al regulamentului. Mă întrebam dacă Bruxelles 1 este instrumentul cel mai adecvat pentru a reglementa principii de drept privat internațional. Poate un alt uh, instrument juridic ar fi necesar pentru a reglementa conflictul între libertatea de expresie a mass mediei și drepturile fundamentale ale persoanelor, pentru că regulamentul Brussels 1, Bruxelles 1 nu a fost creat uh, inițial pentru a se referi la sau face trimitere la calitatea hotărârilor luate de instanțele din statele membre. Curtea Europeană de Justiție în cazul Lugano spune în mod clar că regulamentul Bruxelles 1 se bazează pe principiul încrederii reciproce. Bineînțeles, putem să abordăm o perspectivă mai largă, mai cuprinzătoare asupra acestui subiect. Există și problema forum non-convenience, instanța inițială în, caz, în fața care s-au uh, înaintat uh, procedurile, ar putea să vadă dacă fundamentele, motivele sunt solide și valabile, luând în considerare principiul proporționalității și uitându-se la problemele legate de o anumită publicație, la numărul de cititori și așa mai departe, la publicul țintă, ceea ce ar permite instanței să transfere competența instanței țării de origine a editorului, asta în cazul în care o anumită publicație este considerată a fi de minimis. Deci există o oarecare marjă de manevră. Însă o astfel de soluție sau alte soluții care ar fi de același gen, ei bine, toată aceasta s-ar baza pe principii de drept privat internațional, tocmai din motivele pentru care acestea nu au fost create de la bun început. Însă există temeri în mass media în legătură cu garantarea libertății de activitate. Uh, și cred că ar trebui să ne gândim dacă într-adevăr are rost să folosim forum non-convenience ca și soluție. Pentru a încheia acum câteva cuvinte referitoare la instrumentele provizorii, în primul rând avem de-a face cu instrumente de protecție să spunem că persoana se află în instanță înainte de a se lua o hotărâre definitivă. Trebuie să clarificăm că procedurile ex parte se află sub incidența în domeniul de aplicare al executării hotărârilor, așa cum este înțeles acest principiu prin regulament. În cazul în care părâtul a avut posibilitatea de a face recurs uh, împotriva instrumentului care conferă protecția. Acum, uh, o altă chestiune, ordinele de protecție, obținerea de probe și de informații. Aceste chestiuni sunt extrem de importante în legătură cu drepturile de proprietate intelectuală. Proba încălcării uh, trebuie să fie obținută prin intermediul unor mandate de percheziție, în acest caz. Și uneori uh, trebuie să se recurgă la anumite temeiuri juridice. În acest caz, articolul 31 trebuie să includă așadar elemente legate de informații și de probe. Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit deja la munca mea pe marginea acestui uh, proces de revizuire a regulamentului Bruxelles 1 și în același timp aș dori să vă informez că proiectul de raport va fi prezentat și discutat în cadrul viitoarei noastre întâlniri în această comisie pe 28 și 29 aprilie. Și se pare că vom avea și un vot în luna iunie. Acesta este calendarul pe care mi-l doresc. Să sperăm că așa va fi sunt gata să primesc părerile dumneavoastră și părerea comisiei. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc. Doamna Wallace are cuvântul. Uh, Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Zvifca pentru documentul de lucru atât de amănunțit și de bine întocmit. Ne va ajuta cu siguranță. Aș avea câteva comentarii privind uh, unul sau două puncte. Înainte am avut o discuție pe această temă și v-am spus deja că sunt puțin îngrijorată de abordarea dumneavoastră conservatoare în ceea ce privește abolirea execvatorului. Mi-aș dori să am o atitudine mai pozitivă. Acest element este practic elementul central din această revizuire. E vorba de abilitatea sistemelor noastre juridice de a avea încredere unele în celelalte. Și dacă nu putem să facem acest lucru, am trimite un mesaj politic greșit. Înțeleg de unde vin reticențele dumneavoastră mi-ar plăcea să putem merge puțin mai repede decât uh, ne propuneți dumneavoastră. Dumneavoastră ne-ați spus că comisia vorbește de costuri. Nu e vorba doar de costuri, e vorba de timpul necesar, de perioada de care am avea nevoie. Sunt de acord cu dumneavoastră atunci când uh, vorbiți de îngrijorările legate de traduceri și de certificatele de autenticitate. Mă întreb dacă nu ați putea pune la oaltă aceste două probleme. Certificatele de autenticitate ar putea fi traduse în țara de destinație. Deci în acest certificat avem uh, sentința și avem uh, un, uh, un formular uh, standard. Am putea avea eventual un proces rapid de tratare a celor două documente. În orice caz, eu cred că trebuie să mergem înainte. Am spus și înainte care este părerea mea în legătură cu o abordare prea o abordare pe două viteze. Unele țări merg prea repede, altele prea încet. Mie nu îmi place o astfel de abordare, deoarece dacă anumite țări doresc, doresc să o abolire a acestei proceduri de execvator, asta înseamnă că fiecare ar trebui să aibă încredere în sistemul celuilalt. Și nu cred că ar trebui să permitem unor țări să o ia înaintea celorlalte. Trebuie să înaintăm cu toții împreună pentru a exprima această idee de încredere în sistemul judiciar european. E un semnal cheie la nivel european, un semnal politic și dacă nu suntem gata să o facem, eu n-aș fi foarte dezamăgită. Eventual putem introduce anumite elemente în sistem care ne vor permite să înaintăm. Sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește instrumentele autentice, aveți dreptate, ați văzut lucrurile așa cum trebuie. Nu mă voi referi acum la arbitraj, deoarece s-au spus deja foarte multe pe această temă. Profesorul Costacen este la comisia noastră cu un grup de studenți uh, de la Paris. Aș vrea însă să vorbesc în treacă despre un element la care vă referiți uh, la capitolul privind proprietatea industrială. Încă o dată, e vorba de încrederea pe care au sistemele juridice între ele, crederea reciprocă. E vorba de cultura europeană juridică. Judiciară, mă scuzați. După părerea mea, se merge mai departe. Poate că la un moment dat ar trebui să preluăm munca pe care am făcut-o deja eh, la nivelul eh, sistemului de judecători național și europeni, să vedem care este cultura noastră juridică și nu mă refer doar la judecători aici, mă refer la toate privințele. Poate că așa vom uh, reuși uh, să dăm curs și uh, elementelor pe care trebuie să le facem în continuarea regulamentului Roma 2. Trebuie să vedem dacă într-adevăr ne îndreptăm către o cultură juridică europeană și nu doar la o cooperare um, interjudiciară. În dreptul contractual, de asemenea, trebuie să înaintăm în această privință, să facem progrese. Aș vrea acum să mă refer la calomniere. Îmi plac elementele pe care le includeți în text. Ca și dumneavoastră, și pe mine mă îngrijorează um, o idee. Mă întreb dacă la instrumentele internaționale ar trebui să soluționăm acest lucru sau dacă nu cumva există o dimensiune constituțională aceste instrumente. Pe mine mă tentează oarecum posibilitatea de a introduce un concept de forum non-convenience, însă doar um, la considerente eventual. Să avem această posibilitate totuși în text, dar nu cu prea multă tărie. La audiere s-au confirmat o serie din problemele pe care le avem în Anglia și țara Galilor și um, faptul că aceste că instanțele de acolo sunt atrăgătoare deoarece stabilesc uh, compensații financiare foarte ridicate. E o problemă pe care o are Marea Britanie. Și pe mine m-ar îngrijora această abordare prin care practic am avea o măsură complet disproporționată pentru o problemă mică. E ca și cum ai sparge o nucă cu, cu un baros. Soluția cea mai ispititoare pentru mine este să folosim um, forum non-convenience, dar nu cu foarte multă tărie, oarecum într-o formă ușoară. În ultimul rând, măsurile provizorii. înțeleg uh, cum puteți avea probleme cu uh, compensațiile provizorii acordate în tribunalul unei țări, în instanța unei țări. Dacă se dau astfel de compensații definitive, Acestea trebuie să facă față, trebuie să acopere practic și uh, uh, compensațiile care s-au dat provizoriu. Judecătorul care emite sentința definitivă la proceduri trebuie să țină cont de aceste compensații provizorii. Prin urmare, judecătorul final trebuie să poată eventual să dea anumite indicații uh, celelalte instanțe să spună care este soluția la care a ajuns el. În orice caz, ideea este că e nevoie de coordonare și de încredere reciprocă între instanțele noastre. Vă mulțumesc încă o dată, domnule Svisca, pentru document. Mulțumesc, domnul Berlinguer are cuvântul. Eu prima di tutto vorrei ringraziare sinceramente il relatore. Mulțumesc. Aș dori să încep mulțumindu-i raportorului domnului Zvifka. Nu vreau să-i mulțumesc doar pentru activitatea excelentă, ci și pentru precauția pe care a demonstrat-o în ceea ce privește uh, o măsură importantă, dar uh, de asemenea radicală. Este vorba de abolirea procedurii de execvatur. Intrăm aici într-un concept legal, un concept juridic care a fost consolidat vreme de, de secole uh, și uh, abolirea radicală a acestuia poate într-adevăr să ducă la consecințele pe care le-a subliniat dânsul. Uh, dar trebuie să fiu de acord și cu multe dintre cele spuse de doamna Wallis. Și eu am, aceeași, am avut aceeași senzație la prezentarea raportului și acum. Cred că trebuie să avem o poziție fermă. Nu cu privire la toate măsurile uh, juridice, dar cu privire la această măsură, da pentru că aceasta are un efect de multiplicare. Este o chestiune emblematică, nu doar practică. Trebuie să facem un progres aici. Cred că documentul care analizează revizuirea regulamentului trebuie să fie foarte clar. Trebuie să spunem în mod clar și explicit că dorim abrogarea procedurii de execvatur. De ce? Ei bine, din cauza tuturor chestiunilor incluse în programul de la Stockholm pentru realizarea unui spațiu comun al justiției în Europa. Datorită principiului de bază care este recunoașterea reciprocă, ceea ce presupune încredere reciprocă, ceea ce presupune integrarea sistemelor diferite. Toate aceste aspecte sunt importante, iar această măsură poate să uh, miște lucrurile, pare să fie un motor în acest sens. Există contradicții, există și posibile ramificații, da, într-adevăr, dar această măsură va aduce o schimbare în modul în care se abordează lucrurile în sistemele judiciare, cultura judiciară, rolul avocaților, pentru că e nevoie de o schimbare, trebuie să facem niște schimbări. Nu dorim să uh, conlucrăm în programul de la Stockholm doar cu niște abordări precaute, incluzând niște garanții. E greșit acest lucru. Așadar, eu cred că este mai ușor să acceptăm proceduri ex post care să analizeze modul în care se adaptează sistemul, uh, asigurând, garantând interesele care ar putea să sufere, mai ales uh, prin uh, această perioadă tranzitorie, certificatul de autenticitate, traducerea acestuia, da. Dar cred că după aceea ar trebui să se adapteze aceste structuri. În ceea ce privește propunerile domnului Țvivca, a menționat ideea cooperării uh, sporite. Cu alte cuvinte, dacă dorești, atunci poți să promovezi acest lucru. Eu nu cred în această abordare a, a celor două viteze. Avem nevoie de o, o declarație foarte clară care să spună acum punem capăt procedurii de execvatur, în mod clar. Eu sper că aceasta să nu fie o problemă. Și îmi vine în minte acum o soluție pe care Regatul Unit și Irlanda au aplicat-o în chestiunea succesiunilor. Nu le place uh, măsura comunitară și atunci uh, aplică procedura de uh, tranziție. Uh, Regatul Unit nu are euro. Regatul Unit este în Uniunea Europeană, uh, există zona euro și există Regatul Unit în Uniunea Europeană fără să aibă modena euro vreau să existe o decizie în regulamentul european, o decizie clară de eliminare a acestei proceduri și dacă un stat are o problemă, atunci trebuie să solicite o perioadă de tranziție. Acest lucru subliniază tot ce am spus noi în programul de la Stockholm. Problema este că nu reușim să ajungem la o cultură judiciară comună. Diferențele în uh, Uh, uh, sistemul, sistemele judiciare, rolul judecătorilor, avocaților. Trebuie să sensibilizăm uh, toate părțile, să arătăm faptul că cetățenii vor beneficia de pe urma unei culturi comune. Și nu putem să facem acest lucru decât creând o mentalitate a judecătorilor naționali care să interpreteze corect procesul de integrare și care uh, să ducă la integrarea juridică în Europa. Așadar, trebuie să revenim la necesitatea de a adopta măsuri care să ducă către această integrare culturală și juridică. Haideți să nu pierdem această ocazie. Eu sunt foarte hotărât. Mulțumesc. Colegul Masip are cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l felicit și eu pe domnul raportor pentru acest efort deosebit pe care l-a făcut la acest raport. Deși domnul Berlinger și doamna Wally s-au referit deja la aceste lucruri, aș vrea să vă spun și eu încă o dată că sper ca în acest mandat parlamentar să rim și să nu mai punem bețe în roate unei măsuri pe care Comisia și Consiliul l-au înțeles deja. Deci trebuie să punem capăt procedurii de execatură. Nu trebuie să mai avem aceste diferențe între țările noastre. Eu unul nu cunosc nicio țară care în momentul de față nu ar fi capabilă să pună capăt procedurii de execuator. Raportorul a spus că este jurnalist și sunt foarte de acord cu ce a spus în legătură cu calomnierea, în legătură cu dreptul la libertatea de expresie. Domnul jurnalist, domnul raportor are o experiență în domeniu. Și puteți să mă credeți, suntem uh, practic uh, sătuli de această procedură întârziată, această procedură depășită de execuator, pe care practic am reușit să o depășim la Comisia Europeană. Deci ar trebui acum să facem tot posibilul, să punem umărul la treabă pentru a nu pune bețe în uh, roată. Tocmai am adoptat uh, raportul excelent al domnului Baltasare pentru a da un nou impuls uh, economiei în ceea ce privește plățile. Deci acum noi nu ar trebui să mai punem bețe în roate. Francezii sărbătoresc acum 50 de ani de la moartea lui Albert Camus. După cum știți, uh, Albert Camus a scris uh, acea carte despre mitul lui Sisif. Suntem pe munte, avem acel pietroi în spatele nostru. Și ce facem? Cadem cu tot cu pietroiul pentru a-l urca din nou? Așa se întâmplă și cu execuatorul. Deci trebuie abolită definitiv peste tot această procedură și nici măcar nu trebuie să mai discutăm în plenară despre asta. Suntem cu toții de acord. Mulțumesc, asta e tot. Vă mulțumesc pentru această pledoarie. Domnul Bodo are acum cuvântul. Da, mulțumesc. Uh, e clar că există și părți pozitive și părți negative și pro și contra argumente cu privire la abolirea execuatorului, dar vreau să mă refer la uh, ideea ca statele membre să aibă libertatea de a aboli procedura de execuator în mod individual în sensul că o astfel de uh, procedură ar crea avantaje doar cetățenilor din alte state membre în afara celui care abolește execuatorul printr-o astfel de procedură, aceștia din urmă beneficiind de iure de lipsa unui executor. Or, uh, un stat membru se va gândi în primul rând la cetățenii săi și apoi la cetățenii altor state când va iniția o astfel de procedură. Așadar, nu știu dacă va da roade această inițiativă de a lăsa la libertatea statelor membre de a aboli procedura de execuator. Cred că statele membre vor vrea să aibă o soluție unitară. Ori există, ori nu există execuatorul. În ceea ce privește actele autentice, cred că ar trebui să ținem cont de două lucruri. În primul rând că și acestea sunt uh, acte formale, ca și hotărârile judecătorești, pe de-o parte, dar pe de cealaltă parte cred că ar trebui să ne coordonăm și cu uh, ceea ce va prevedea raportul Lechner în această cauză. În acest privește hotărârile arbitrale și eu sunt perfect de acord că acestea fiind acte formale, ci doar rezultatul înțelegerii părților, ele trebuie să fie excluse de la face parte din acest raport. Oricum, felicitări raportorului, are o treabă foarte dificilă și sper să iasă un raport care să mulțumesc pe toată lumea. Mulțumesc! Frau Kollegin Rechner, bitte. Vă mulțumesc, doamna Regner, acum. Mulțumesc. Este o pledoarie înfocată, uh, dar eu nu pot să fac o așa pledoarie înfocată ca și uh, antevorbitorii mei. Uh, eu vreau să mă alătur celor spuse în ceea ce privește eliminarea execvatului. În primul rând, mulțumesc colegului Țivca pentru activitatea excelentă și îmi place foarte mult maniera în care lucrează a uh, intrat uh, foarte frumos în detaliu pe fiecare punct important și uh, astfel putem să discutăm toate aceste chestiuni pe care dânsul le integrează apoi în document. În ceea ce privește procedura de execvator și abolirea acesteia, s-au spus deja foarte multe. Această abordare precaută de a permite statelor membre de a lua inițiativa sau nu, această uh, abordare, eu bine, nu pot să o susțin. Pentru că acest instrument este cel care trebuie să creeze încredere. Și cred că și uh, cred că această manieră rezervată de a aborda lucrurile nu va avea succes. Sigur că înțeleg și faptul că Există și argumente împotriva uh, eliminării procedurii de execvatru. Înțeleg aceste argumente, înțeleg uh, această alegere de a fi precaut în ceea ce privește uh, eliminarea traducerilor. Cred că trebuie într-adevăr să uh, găsim o soluție aici. Mi-a plăcut foarte mult uh, faptul că uh, ați uh, inclus și unele dintre lucrurile pe care eu le-am spus uh, eu cu privire la uh, cei care trebuie protejați, uh, consumatorii. Și aici se menține o idee importantă din Bruxelles 1 și anume că prin faptul, prin dispozițiile privind uh, competența, trebuie să fie protejați aceia care sunt, uh, de fapt, partea mai slabă într-un uh, proces, partea vulnerabilă. Așadar, uh, Uh, competența să fie uh, cea uh, de partea consumatorului. Mă bucur foarte mult că ați preluat această idee și sunt pregătită să vă stau la dispoziție și pe viitor pentru a detalia acest, această idee. Aș dori de asemenea să adaug ceva. Pentru mine este important um, ca acest sistem să um, elimine uh, anumite uh, dispoziții contradictorii care există în Bruxelles 1. Acestea uh, trebuie să fie eliminate și încă o idee, și anume, acei care doresc să profite de pe urma realității europene și anume faptul că pot să preseze trans- servicii transfrontaliere um, pentru aceștia este foarte important ca și în cazurile în care uh, serviciile sunt prestate nu doar într-un loc, ci în mai multe state membre, acest lucru să uh, fie uh, cuprins într-o reglementare specifică, o dispoziție specifică privitoare la competență. Uh, urmăresc cu mare interes activitatea colegului și vreau să îl felicit încă o dată. Mulțumesc, doamna Time și apoi comisia și apoi raportorul. Vă rog, doamnă. Mulțumesc. Îl înțeleg pe domnul Zvivca atunci când are această abordare uh, Uh, precaută cu privire la eliminarea procedurii de execvatur. Uh, este foarte bine să ai încredere în alte sisteme juridice, dar totuși în practică ai uh, surprize neplăcute în cazuri repetate. Mi-aduc aminte anul trecut a fost o decizie în Germania, un tată a fost adus în fața unei instanțe dintr-un stat din sud cu privire uh, a fost acuzat pentru că nu recunoștea paternitatea și această persoană um, nu a fost audiată, uh, a fost audiață uh, martori și până la urmă tatăl respectiv a fost uh, condamnat uh, fără, să fie, uh, fără să fie audiat. Așadar, drepturile sale au fost uh, încărcate, încălcate. Există astfel de cazuri și de aceea e clar că dor, chiar dacă ne dorim eliminarea procedurii de execvatur, trebuie ca procedura de verificare uh, ex post să um, fie foarte temeinică și de asemenea să nu uh, aibă loc după ce se dă o uh, decizie de încuvințare a executării nu vreau ca uh, într-o zi să vină un reclamant uh, în uh, fața ușii mele și să-mi spună că i s-a um, da, s-a dat împotriva lui o decizie de poprire pe cont și să-i spun că, ei bine, trebuie să aștepți până când are loc această verificare ex post. Um, și aceasta are loc într-o altă uh, țară, acest lucru poate să uh, um, să prejudicieze uh, caracterul executor al hotărârii respective și uh, certitudinea juridică a acestui uh, acuzat. Da, am putea să includem uh, procedura ex post uh, ca procedură obligatorie în legislație. Ar fi o idee. Comisia are acum cuvântul. And, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și eu raportorului din inimă. E o adevărată plăcere întotdeauna să vedem când uh, lucrările sunt pregătite atât de bine la Parlamentul European și așa s-a întâmplat la acest dosar, este cel de-al doilea document de lucru. Am avut deja ocazia de a face comentarii pe marginea primului document. În ceea ce privește abolirea procedurii de execuator, Așa cum s-a spus, e obiectivul politic uh, major din um, procesul de revizuire, iar Consiliul European a cerut de mai multe ori acest lucru, în 2004, în 2005, în 2009, la Tampere, la Haga și acum în programul de la Stockholm se cere același lucru. A venit prin urmare momentul să abordăm această chestiune. Știm că există îngrijorări, știm că există ezitări, E o tradiție îndelungată din uh, Europa, o tradiție anterioară existenței Uniunii Europene și pieței comune. Însă eu cred că a venit momentul să mergem înainte, deoarece această procedură este costisitoare, um, necesită foarte mult timp. În ceea ce privește costurile, avem deja un studiu privind uh, costul procedurilor juridice, studiu care se află pe site-ul nostru. Acum se face o evaluare de impact în ceea ce privește procedura de execuator și toate aceste date vor fi disponibile. Să vă dau un exemplu. Personal am încercat să văd cât costă să, pu- să execuți uh, o sentință din Franța în Belgia. Un caz ușor. Costul estimativ pe care mi l-au dat mai multe firme de avocatură a fost o medie de 2000 de euro pentru ca această sentință să fie executată în Belgia. Asta fără să calculez faptul că avocatul trebuie să meargă în instanță și fără să calculez de asemenea uh, toate taxele. Iar perioada, de asemenea, timpul necesar era de între o lună și patru luni. Este doar un exemplu ca și altele pe care le avem în această evaluare de impact. Ce putem face acum? Cum putem înainta? Noi, Comisia Europeană, credem că trebuie să facem clar uh, diferența între lucruri. Știu că există probleme. Trebuie să vedem ce controlează instanța de origine. Trebuie să avem Uh, niște controle care să fie verificate și de instanța și de cea de-a doua instanță. Există însă anumite elemente care nu pot fi controlate, nu pot fi verificate și eventual trebuie menținute anumite controle și în statul membru de execuție. Chiar dacă facem acest lucru, nu avem nevoie de procedura de execuator. Putem să o facem Anumite state se descurcă fără această procedură, deci state din UE, există state din UE care nu aveau această procedură nici uh, înainte de a adera la Uniunea Europeană. Deci e posibil uh, să funcționezi fără procedura de execuator. Bineînțeles, dacă vrem cu toții să mergem înainte, vom merge cu toții împreună. Fie abolim cu toții procedura, fie nu. Deci nu e un domeniu în care putem avea cooperare consolidată, deoarece e foarte greu ca unii să facă acest pas în timp ce alții uh, nu îl vor face. Aș vrea acum să vă spun că această procedură a fost deja abolită în regulamentul din, 1000, din 2004, 865, în care se Uh, recunoaștem această posibilitate. Vreau doar să vă reamintesc acest lucru. În uh, ceea ce privește alte elemente din raport, uh, bineînțeles vom putea discuta direct cu domnul Spivca. În ceea ce privește acum arbitrajul, credem că impactul sentinței West Tankster a CEJ privind interferența dintre regulament și arbitraj ne arată că treptat um, această idee intră în uh, jurisprudența noastră. Avem o sentință privind eficiența unui acord de arbitraj și asta intră sub incidența regulamentului. E foarte important. În Marea Britanie, Curtea de apel a hotărât în decembrie anul trecut că o sentință dintr-un tribunal, de la un tribunal spaniol conform cărea un acord de arbitraj nu a fost uh, inclus, uh, nu era valabil, prin urmare, deci această sentință a trebuit să fie recunoscută în Marea Britanie. E un mare pas înainte. Deci interferența dintre regulament și arbitraj există, nu avem cum uh, să nu vedem acest lucru și să nu ținem seama de el. Va trebui să abordăm această problemă. Am avut și o conferință foarte interesantă săptămâna trecută în Spania pe această temă privind uh, regulamentul Brusel 1, conferință organizată de președinția spaniolă și de comisie. Acolo au fost uh, juriști, avocați care au spus că arbitrajul devine practic uh, un paradis pentru părțile gigante. Știm că e o problemă complicată, nouă, trebuie să fim foarte precauți, însă dacă vom coopera suficient cu experții, vom putea face față. Un ultim lucru în legătură cu calomnierea. Lucru care nu se regăsea în Cartea Verde și în documentul comisiei. Am văzut uh, cazul Chevel, jurisprudența Uniunii Europene, noi nu am inclus în raport acest element deoarece um, studiile empirice arătau că regula funcționa foarte destul de bine. Câțiva dintre dumneavoastră ați spus că e foarte important să facem diferența între jurisdicție, legea aplicabilă și costurile de procedură. Sunt trei elemente diferite, iar problemele pe care le avem legate de uh, Uh, calomniere sunt probleme legate de legea aplicabilă și de costul procedurilor și nu ar trebui să importăm aceste probleme într-un instrument care se ocupă de altceva, se ocupă doar de competență, de jurisdicție. Bruxelles 1 are niște reguli bine echilibrate pentru interesele diferitelor părți în cazurile de calomniere funcționează foarte bine și dacă există probleme de interpretare se pot adresa Curții Europene de Justiție și știți că există deja pe rol un astfel de caz de calomniere la Curtea Europeană de Justiție. Deci dacă există probleme cu aplicarea unei reguli într-o anumită competență, într-o anumită jurisdicție, clar, problema trebuie um, rezolvată și colaborăm cu guvernul britanic uh, pentru a soluționa lucrurile, însă în orice caz cred că trebuie să modificăm o regulă uh, Uh, echilibrată din uh, regulamentul Brusel 1 doar pentru a evita jurisdicția competența unei singure țări. Și sunt probleme care nu au de-a face cu competența, cu jurisdicția, după cum spuneam. Sunt probleme legate de legea aplicată, aplicabilă și de costurile procedurale. Cred că și dumneavoastră sunteți de acord cu acest lucru. În ceea ce privește celelalte elemente din raport, vom lua legătura cu domnul raportor și uh, vom discuta direct. Mulțumesc. Mulțumesc, are cuvântul raportorul acum. Panie przewodniczący, krótko, bo już i tak... Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, am petrecut mult timp discutând acest subiect, mă bucur, vă mulțumesc, mulțumesc din suflet tuturor colegilor care au făcut observații aici. Este o mare plăcere să lucrez pe marginea unui document în legătură cu care avem observații atât de clare și specifice din partea dumneavoastră. Asta facilitează pregătirea versiunii finale. Aș dori să-i spun doamnei Wallis, domnului Bellinger, să nu se îngrijoreze. Nu sunt conservator, sunt mai degrabă liberal din punctul de vedere al acestui subiect. Sunt uh, prudent mai degrabă pentru că știu că există state membre care își doresc această abordare bazată pe prudență. Însă dezbaterea de astăzi arată, fără echivoc aș spune, că dumneavoastră sunteți de părere că procedura de execvatur ar trebui abolită. Mă bucur uh, că domnul Bellinguer mi-a dat această sugestie. Domnia sa spunea că nu ar trebui să le permitem uh, celor care ar dori să facă uh, acest lucru să o facă, ci mai degrabă că ar trebui ca această posibilitate să fie la îndemâna tuturor, adică toată lumea ar trebui să abolească executorul cu o perioadă de tranziție pentru cei care sunt gata să facă acest lucru. Mulțumesc pentru această sugestie, mulțumesc Comisiei Europene pentru observațiile și cooperarea de până acum, care va constitui un punct de plecare excelent pentru pregătirea proiectului de raport. Sper că atmosfera, atmosfera va fi la fel de bună în momentul în care vom discuta pe viitor despre acel document. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum în mod normal la punctul următor, care este raportul meu, dar uh, când mă uit la timp îmi dau seama că trebuie să schimbăm un pic structura. Mai sunt două puncte care trebuie neapărat uh, tratate, raportul doamnei Galo și uh, raportul doamnei Nibler pentru că avem un oaspete important din partea Comisiei. Da, doamna Göringer, de asemenea, doamna Göringer. Așadar, haideți să continuăm cu 26 și dau cuvântul doamnei Nibler. Mulțumesc, domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi. Uh, avem astăzi un oaspete care participă la discuții și de aceea n-am să fac o introducere lungă. Am discutat deja de săptămâni despre uh, evaluările de impact și vreau doar să fac două comentarii. Uh, avem astăzi discuția cu doamna Mariane Klingba, care este președinta uh, Organismului pentru Valori de Impact la Comisia Europeană. Uh, noi ne-am tot gândit în comisia noastră cum am putea să facem mai eficiente pe viitor evaluările de impact, să le structurăm altfel, pentru că este foarte important să uh, vedem cum sunt uh, tratate și cum sunt realizate evaluările de impact uh, comandate de Comisia Europeană și de aceea mă bucur că a venit cineva din partea acestei uh, unități. Eu am un raport din propria inițiativă în care mi-am uh, prezentat uh, opiniile. Uh, de atunci, situația s-a schimbat uh, parțial. Între timp, datorită uh, colegei pe care am invitat-o aici, am avut un acord, am încheiat un acord cu Comisia în care se găsește o dispoziție cu privire la evaluările de impact. Citez aici, acestea vor fi realizate sub responsabilitatea Comisiei conform unei uh, proceduri transparente uh, care să garanteze o evaluare independentă. Închei citatul. Uh, Cred că aceasta este um, sarcina uh, noastră și anume trebuie să ne gândim cum uh, putem să uh, includem această uh, dispoziție din acordul interinstituțional, cum poate ea să fie pusă în practică în mod foarte eficient. Și de aceea uh, abia aștept uh, și mulțumesc colegilor pentru toate contribuțiile. După acest schimb de opinii de astăzi, voi prezenta un document de lucru în aproximativ 3-4 săptămâni în care să formulez chestiunile pe care trebuie să le mai discutăm în comisie. Pentru mine este important ca în acest document de lucru să subliniez care state membre au deja proceduri uh, cu privire la evaluările de impact, cum sunt acestea uh, realizate, dacă există bune practici care ar putea să fie utilizate la nivel european. În al doilea rând, aș dori să discutăm uh, intensiv despre uh, uh, aria raportului meu, uh, să ne referim doar la evaluările de impact interinstituționale, poate ar trebui să uh, analizăm și criteriile de uh, revizuire a acestora. De exemplu, chestiuni legate de mediu care trebuie să fie luate în considerare în evaluările de impact. Există multe idei uh, care trebuie discutate, propunerea mea ar fi ca după ce prezint documentul de lucru să avem o nouă discuție, um, poate și cu participarea experților din statele care uh, au deja uh, o instituționalizată această procedură referitoare la evaluare de impact, astfel încât să putem înainte de uh, vacanța de vară să ajungem la un rezultat și să avem un raport. Aceasta este introducerea mea și uh, mă bucur că este alături de noi doamna Kingsbar și am să-i dau cuvântul să ne explice situația. Mulțumesc. Domnul Rapca are întâi cuvântul. Am o întrebare care se o adresez doamnei Nibler, dar o adresez și președintelui, uh, domnului Lene. Domnul Lene a fost președinte al grupului care a uh, elaborat uh, convenția cadru cu Comisia și în, această, în acest acord evaluările de impact au fost un punct important. Care este um, legătura în ceea ce privește calendarul de timp? Pentru că eu știu că noi avem aici uh, un raport de inițiativă și dorim să um, avem timp suficient. Poate vrem să facem chiar o, uh, o misiune, o delegație ca să ne lămurim cum stau lucrurile. Pe de altă parte, evaluările de impact, așa cum îl negociem cu Comisia în uh, cadrul uh, Convenției, uh, vrem să le avem clar definite cât mai repede. Deci care este legătura temporală între cele două? Aș putea să explic? E foarte simplu. Acordul cu Comisia este, deocamdată, are forma unei rezoluții trebuie să uh, se elaboreze un text foarte clar. Și acest lucru se întâmplă acum. Așadar, există negocieri cu domnul Zevcovici și cu privire la acest text. În ceea ce privește obligația Comisiei uh, pe care și-a a, a asumat în fața Parlamentului cu privire la evaluările de impact. E bine, Parlamentul a tot solicitat acest lucru în ultimii 10 ani și a decis că modul în care sunt realizate evaluările de impact de către Comisie uh, este nesatisfăcător. Solicitarea Parlamentului a fost întotdeauna ca evaluările de impact să uh, de fapt evalu, uh, revizuirea Uh, verificarea evaluărilor de impact să fie realizată de către un organism din afara Comisiei. Comisia întotdeauna s-a opus, a spus nu, noi vrem să facem aceste evaluări și să realizăm și verificarea lor și înțelegerea cu domnul Barroso a uh, arătat faptul că Comisia nu era pregătită să se miște nici măcar cu un milimetru în întâmpinarea Parlamentului. Așadar, întâi trebuie să vedem cum uh, înțelegem poziția Comisiei și, în al doilea rând, să ne gândim în ce măsură considerăm nesatisfăcătoare poziția Comisiei și în ce măsură putem să o completăm. Vizita la Washington uh, ne-a arătat că nici în America nu există un sistem unitar pentru evaluare de impact ci că există un organism pentru partea executivă și Congresul are de asemenea uh, un uh, alt organism care se ocupă de evaluare de impact. Așadar, avem două sarcini. În primul rând, să formulăm foarte clar dorința noastră față de comisie și, de asemenea, în al doilea rând, să vedem cum putem să eliminăm uh, uh deficitele care rămân în urma poziției comisiei. Așadar, să o lăsăm pe doamna Klingbal să ne expună uh, evoluția discuțiilor și uh, activității din uh, comisie. Mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea de a vă explica pe scurt sistemul nostru de evaluare a impactului și Consiliul nostru de evaluare a impactului. Studiile de evaluare a impactului se bazează pe probe, se referă la decizii bazate pe probe. E vorba de a găsi politicile și răspunsurile adecvate la probleme. Se bazează pe analiza diverselor opțiuni, posibilități de atingere a unui obiectiv de soluționare a unei probleme. Nu este vorba așadar de o singură cale posibilă de a soluționa o problemă. E vorba de diferite modalități de a rezolva problemele. Fiecare metodă de soluționare are efecte adverse, costuri diverse, efecte nedorite și secundare. E vorba și de impact, bineînțeles, dar este vorba și de echilibrarea efectelor negative prin efecte pozitive. Nu este întotdeauna posibil să combinăm un obiectiv cu un altul. Nu este întotdeauna posibil să găsim cea mai elegantă soluție, însă este posibil să fim foarte clari și precis în legătură cu aceste studii de impact și efecte negative versus, versus efecte pozitive în sensul luării unei uh, decizii corecte. E vorba și de subsidiaritate și proporționalitate aici. Și Comisia analizează aceste principii de la bun început, în momentul în care pregătim foile de parcurs, primul pas în vederea elaborării unui studiu de impact problema oare trebuie să fie abordată la nivel european? Ne întrebăm, nu toate problemele trebuie soluționate la nivel european. Unele țin de nivelul național, centralizat sau de nivelul de guvernanță locală. Dacă este bine să abordăm problema la nivel european, întrebarea este, trebuie ea abordată propriu-zis? Ce înseamnă proporționalitatea? Un echilibru între atingerea obiectivului și sarcina povara pe care o pui pe umerii diferiților uh, actori uh, implicați. Și studiul de impact uh, de la bun început este menit a ne spune și ne arăta cum dorim să monitorizăm și să derulăm exercițiul de evaluare ex post. Pentru ca până la urmă și la sfârșit să putem spune, da, ne-am atins obiectivele, am avut aceste poveri administrative, aceste beneficii și în cazul în care nu ne-am atins obiectivul, acest lucru ne permite să ne spunem că n-am făcut asta. Politicile noastre nu au dus la îndeplinirea obiectivului, dar știm de ce, putem să facem un efort de revizuire și de îmbunătățire. Punctele forte ale abordării noastre de evaluare a impactului sunt următoarele. Toate studiile de evaluare a impactului analizează toate costurile și toate beneficiile abordare holistică, de mediu, socială și economică. Nu este vorba doar de o categorie de costuri sau o categorie de beneficii. E vorba de o abordare integrată. În mod clar, acest lucru face ca lucrurile să devină mai dificile în momentul în care pui în balanță costurile și beneficiile, mai ales că e vorba de domenii atât de diferite, mediul, uh, sistemul social și economia. Însă trebuie să facem aceste lucruri dacă dorim să definim în mod clar avantajele și dezavantajele unei propuneri legislative. Nu putem avea o abordare selectivă. Credem cu tărie în asta. Mai facem și altceva. Avem un domeniu de aplicare foarte cuprinzător. Studiile de impact sunt elaborate pentru propuneri legislative și nelegislative din programul de lucru al Comisiei ele se elaborează pentru toate propunerile legislative cu un impact fundamental, un impact major. Acest lucru înseamnă că, înseamnă că dacă în baza foi de parcurs, în faza discuțiilor cu serviciilor, considerăm că există un impact care trece dincolo de aspectele pur tehnice, în acest caz există un impact major, cerem o foaie de parcurs dacă în cele trei uh, patru pagini se subliniază problemele, opțiunile, actorii implicați și acolo se indică faptul că ar putea să existe un astfel de impact major, atunci trebuie să facem un studiu de evaluare a impactului. Elaborăm astfel de studii și în ceea ce privește hotărârile luate în cadrul procedurii de comitologie. Subliniez acest lucru pentru că în Statele Unite ale Americii nu există astfel de studii de evaluare a impactului pentru propunerile legislative. Când mergi în uh, Capitoliu, în Washington, Congresul, în momentul în care adoptă legislație, o face fără studii de evaluare a impactului. Apoi, normele de punere în aplicare sunt înaintate din partea diferitelor autorități și aici avem studii de evaluare a impactului, se lucrează împreună. Deci există aici o diferență mai mare între legislație și comitologie. Deci agențiile, în momentul în care doresc să simplifice efortul legislativ, apelează la comitologie. Noi facem deja aici studii de evaluare a impactului referitoare la propunerile legislative, deci cumva înainte ca propunerea să ajungă la Congres. Fac acest paralelism pentru a sublinia diferențele. Un alt punct foarte este reprezentat de transparență. Foile de parcurs merg de obicei mână în mână cu publicarea unui program de lucru al Comisiei și acolo se indică dacă va exista o evaluare a impactului și atunci părțile interesate se pot pregăti chiar înainte de inițierea consultărilor oficiale în cadrul evaluării impactului. O perioadă de 8 săptămâni minim încurajăm colegii să treacă dincolo chiar de termenul limită de 8 luni să le extindă, dacă este vorba de o chestiune dificilă și spinoasă din punct de vedere tehnic. Un alt punct fort este reprezentat de Consiliul nostru. Până recent, aș fi spus că e format din cinci înțelepți, e format acum din patru înțelepți și din uh, mine și participăm ad personam la lucrările acestui Consiliu, suntem numiți de președinte și nu avem obligație de raportare față de nimeni, cu excepția președintelui. serviciile pregătesc studiile de evaluare a impactului și adesea vin către noi, către Consiliu, înainte de a lansa un efort de consultare interservicii. Deci, înainte ca propunerea să meargă înainte, trebuie să ajungă pe masa noastră. Primim textul prima oară, îl analizăm, avem personalul cu care ne consultăm, personalul ajutător, întrebăm ce avem de întrebat și apoi organizăm o întâlnire cu serviciile. Pentru fiecare valoare a impactului e vorba de întrebări și răspunsuri, este vorba de nevoia de a clarifica faptul că colegii noștri înțeleg că am identificat lipsuri, că înțeleg că dacă noi credem că ceva lipsește sau nu este clar, atunci toată lumea va crede același lucru și va identifica același probleme. Subliniez acest lucru pentru că cred că punctele forte ale Consiliului referitor la evaluarea impactului, deci unul dintre punctele forte este independența sa, independența sa completă, însă și caracterul său folositor, util. Nu e vorba de o autoritate externă care critică de sus în jos. E vorba de oameni din interiorul comisiei, însă cu toate acestea avem de-a face cu persoane complet independente care ridică oglinda în fața respectivei propuneri și spun îmbunătățiți-o pe aici și pe acolo. Recomandările noastre, părerile noastre referitoare la evaluarea impactului sunt publicate. Le găsiți pe website-ul nostru, sunt de acord, trebuie să dați mai multe clicuri și vom analiza posibilitatea de a îmbunătăți accesul la acestea, însă sunt publice toate. Vă rog să analizați regimul lingvistic. E vorba de poziții absolut fundamentale ale Comisiei. Anul trecut am trimis înapoi 30% din studiile de impact. Am spus că nu sunt suficient de bune. Acest lucru nu înseamnă că în cazul celorlalte am spus că totul este în regulă. Pentru aproape jumătate din celelalte studii de impact, uh, recomandările, spun eu așa, fără să dispun de date specifice, a fost de așa natură încât în consultarea interservicii s-a clarificat foarte ferm faptul că trebuia să se depună eforturi suplimentare pentru ca propunerea respectivă să treacă la nivelul următor. Deci dacă așa stau lucrurile, 30% nu ni s-a părut uh, bun uh, ca și procent, l-am trimis înapoi și a trebuit să fie revizuit you will see that certain elements când vă uitați la avizul nostru, la avizele noastre, vedeți că anumite elemente legate de subsidiaritate, de povară administrativă, sunt aspecte care apar în mod obișnuit. Și pe baza acestor um, informații, în urmă cu trei ani, Consiliul nostru a publicat în numele propriu, deci nu în numele Comisiei, nu în numele serviciilor, deci a publicat a hotărât să publice o dată pe an concluziile pe care le trage în urma analizei făcute asupra studiilor de impact, să se vadă cum evoluează lucrurile, dacă există lipsuri, iar ultimul raport este de la sfârșitul lunii ianuarie 2010, în legătură cu studiile de impact din 2009. E un raport de 20 de pagini aproximativ, iar uh, se spune la sfârșitul raportului că se dau următoarele recomandări pentru a îmbunătăți studiile de evaluare a impactului la comisie. Nu voi citi acum toate recomandările, poate că ar fi mai bine să citiți dumneavoastră înși vă acest raport. Însă un element care revine este planificarea de backup. Dacă ai o propunere și începi prea târziu, studiile de impact au nevoie de timp. Trebuie să planifici lucrurile așa cum trebuie. De asemenea, se spune că dimensiunea socială trebuie evaluată mai bine, impactul social trebuie analizat mai bine. În ceea ce privește valoarea poverii administrative, am uh, înființat uh, un birou, un helpdesk, în ceea ce privește evaluarea um, post. Aici vorbim despre o agendă mai bună privind uh, legiferarea. O astfel de agendă trebuie să ne ajute să schimbăm mentalitatea la comisie, să vedem care sunt uh, etapele prin care va trece o propunere pentru ca prin politica pe care o propunem să ne atingem obiectivul țintit. Iar serviciile au uh, integrat acest lucru, l-au înțeles. Și acum vrem să obținem același lucru și pentru valorile ex post. Ce înseamnă evaluare ex post? Analizezi politica care a fost pusă în aplicare și pui niște întrebări critice. Vezi dacă au fost uh, atinse obiectivele în modul cel mai eficient. E un exercițiu care, ca și evaluarea de impact, uh, necesită timp. Însă avem încredere. Credem că prin colaborarea cu diferitele servicii vom obține uh, ceea ce ne dorim la aceste valori ex post pentru a închide acest cerc. Trebuie să analizăm consecințele, să identificăm problemele, să facem o, un studiu de impact, se implementează politicile și se verifică ce a funcționat sau nu. Asta e evaluarea ex post. Pe baza acestora poți revizui și poți îmbunătăți politica respectivă. Asta înseamnă, după părerea mea, să închizi acest cerc, asta înseamnă să îmbunătățești propunerile pe care le fac legiuitorii. Vă mulțumesc. Mă uit la ceas și trebuie să vă spun că nu putem să discutăm intensiv acum uh, acest lucru. Oricum, uh, colega noastră, doamna Nibler, va trebui să ne depună documentul dânsei de lucru. Vreau să vă întreb, există niște întrebări concrete către uh, invitata noastră? Văd că nu, atunci am să-i mulțumesc pentru că a venit în fața noastră. Uh, o să așteptăm uh, prezentarea documentului de lucru de către colega noastră și uh, vă invităm din nou în comisia noastră pentru a discuta. Îmi pare foarte rău că nu avem suficient timp să discutăm mai în detaliu aceste chestiuni. Am avut un caz de imunitate care ne-a întârziat toate lucrările. Mai avem încă o chestiune importantă, și anume raportul doamnei Geringer și, de asemenea, raportul doamnei Gallo. Doamna Geringer, în primul rând, punctul 25. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru explicațiile pe care le-a dat Comisia. Raportul meu are o legătură directă cu cel întocmit de doamna Nibler privind studiile de evaluare a impactului și are și o legătură cu raportul doamnei Lichtenberger privind monitorizarea aplicării legislației comunitare. O mai bună legiuire, acesta este subiectul raportului meu. Nu am prea mult timp la dispoziție și de aceea aș dori să vă prezint pe scurt raportul, sperând să avem o dezbatere imediat ce dumneavoastră veți fi gata să înaintați amendamente. Ce e foarte important? Intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și modificările pe care le aducem în ceea ce privește legiferarea și punerea în aplicare a legislației comunitare. Principiul subsidiarității este foarte important. Pe de-o parte sunt implicate parlamentele naționale, acestea trebuie să controleze dacă instituțiile aplică acest principiu al subsidiarității. Pe de altă parte, există un termen limită de 8 săptămâni pentru ca parlamentele naționale să reacționeze. Iar uh, din experiență ne-am dat seama că acest schimb de informații s-a întâmplat foarte rar. De foarte multe ori, parlamentele naționale nici măcar nu se exprimă în legătură cu propunerile legislative pe care le înaintăm noi. E bine, asta era situația de dinaintea intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona, când exista totuși posibilitatea de consultări. Deci această procedură nu a fost folosită pe deplin în trecut, putem zice. Cât despre evaluarea de impact și evaluările ex post. Mă bucur uh, foarte mult că ați uh, vorbit despre evaluările ex post, deoarece până acum aceste evaluări nu au fost uh, făcute în mod sistematic. Iar unul din argumentele care pot fi interpretate în favoarea comisiei um, este următorul. Dacă e să ne uităm la independența, asta se vede uh, prin caracterul independent al studiilor de evaluare a impactului. După aceea intervine valoarea ex post și atunci vedem cât de mult uh, s-au îndeplinit sau nu așteptările pe care le-a avut comisia în legătură cu politica respectivă. Și atunci, de asemenea, se verifică, practic, independența studiilor de valoare a impactului. Se vede dacă acestea au fost sau nu părtinitoare. Se vede de ce experții care au făcut analiza respectivă au pus anumite întrebări și nu altele. Deci, prin evaluarea ex post, afli foarte mult în legătură cu studiile de valoare a impactului eh, făcute anterior. Deci ar fi foarte bine ca aceste valori ex post să fie făcute sistematic de către Comisia Europeană. În ceea ce privește acum studiile de valoare a impactului, aici uh, sunt uh, enumerate mai multe criterii. Eu fac trimitere aici la raportul doamnei Nibler, deoarece printre aceste criterii aș vrea să se evalueze și uh, impactul social, deci nu doar uh, impactul economic, uh, juridic, ar vrea să se evalueze urmările sociale ale politicii respective. Să se vadă care este impactul noilor legi europene asupra anumitor um, tranșe de vârstă în anumite sectoare, deci de aceea e important să includem aceste criterii sociale în studiile de valoare a impactului. Încă un comentariu. În legătură cu grupul condus de domnul Stoiber, care a fost uh, prezent aici. Prin, acest, prin lucrările sale, acest grup încearcă să simplifice procedurile administrative și să reducă birocrația. E o idee care îmi place, însă am totuși o reținere. S-au ridicat foarte multe întrebări în legătură cu această curățire generală a administrației. Mă întreb dacă asta nu ar putea duce la o scădere a standardelor în ceea ce privește siguranța la locul de muncă. E clar că e nevoie de o simplificare a administrației, însă aceasta nu trebuie să se facă în detrimentul standardelor existente, standarde pe care am reușit să le avem în domeniul sănătății și siguranței la locul de muncă. În sfârșit, în ceea ce privește implementarea programului de codificare din partea Comisiei, acest program are o întârziere foarte mare și mă bucur totuși că urmează să fie pus în aplicare. Urma, însă în trecut se spunea că trebuie implementat până în 2008, avem deci întârziere și de aceea i-aș cere Comisiei Europene să-și uh, intensifice eforturile pentru punerea în aplicare a acestui program. Pentru a încheia, aș vrea să vă spun că, din păcate, noi am contribuit la întârzierea punerii în aplicare a acestor măsuri de codificare. În ianuarie anul trecut am votat asupra anumitor modificări. Eu personal m-am ocupat de acest dosar, după care am trimis dosarul înapoi Comisiei Libe și am aflat că doar în luna septembrie va avea loc dezbaterea în plenară. Deci din ianuarie până în septembrie sunt blocate uh, toate aceste lucruri pe care am fi putut să le facem mai devreme aici la Parlamentul European. Ar trebui să ne gândim cum putem schimba situația pe viitor. Aș vrea acum să mulțumesc și secretariatului pentru ajutor. Vă mulțumesc uh, pentru comentarii. Înțeleg acum că avem nevoie de timp pentru dezbatere, de aceea mă opresc. Mulțumesc, doamnă Göringer. Doamna Lichtenberger are acum cuvântul. Mulțumesc. Foarte, foarte pe scurt, uh, vreau să intervin pentru că este vorba despre același lucru care face obiectul raportului pe care l-am preluat eu cu privire la monitorizarea aplicării dreptului comunitar. La sfârșitul lui aprilie eu am să prezint acest raport și doresc să îi rog pe toți membrii comisiei să fie foarte atenți uh, la audierea pe care o planificăm. Este foarte importantă avem o nouă propunere a Comisiei în cadrul unui proiect pilot care să nu uh, um, să nu mai uh, înainteze proceduri de încălcare a uh, tratatelor, ci doar în cazul în care chestiunea este urgentă să existe astfel de proceduri. Dar cine decide dacă este o chestiune urgentă? Care sunt criteriile? Aceste elemente nu sunt specificate și de aceea doresc să vă atrag atenția că avem nevoie să discutăm acest lucru pentru că avem nevoie de o decizie foarte clară, avem nevoie de un uh, raport mult mai clar și de aceea vă rog, luați în serios acest raport este vorba aici, într-adevăr, despre întrebarea dacă noi avem o activitate legislativă rezonabilă aici, uh, dacă uh, nu mai există niciun fel de consecințe atunci când se încalcă tratatele. Uh, statele membre Uh, uh, proștii, ca să spun uh, foarte clar în termeni colocviali, sunt cei care respectă legislația în totalitate și ceilalți pot să încalce legislația liniștiți fără să se teamă de consecințe. Deci vă rog să fiți atenți, aceasta este o temă foarte complexă. Fie că e vorba de evaluare de impact, fie că e vorba de acest proiect pilot, acestea sunt foarte importante pentru activitatea noastră viitoare. Mulțumesc, domnul Țifca foarte, foarte scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte succint. Sunt autorul unui aviz, un raport în uh, Comisia referitoare la afaceri constituționale. Aș dori să îi mulțumesc doamnei raportor pentru acest document extrem de detaliat. Trebuie să subliniem foarte clar în acest raport faptul că Comisia Europeană trebuie să pregătească instrumente legislative și un cadru legislativ adecvat pentru ca cetățenii să poată să se folosească de inițiativa civică europeană. Și noi, ca și PPE, bineînțeles că ne pronunțăm ca întotdeauna în favoarea unor studii de evaluare a impactului independente, însă aceasta este cu totul altă chestiune. Mă bucur oricum că planurile Comisiei în legătură cu eliminarea poverilor administrative există. Dacă ne uităm la ce s-a făcut deja, până în 2020 uh, am putea chiar să facem mai mult decât ne-am fi așteptat, cu 30% mai mult. Un lucru bun, mulțumesc! Mulțumim! Termenul de depunere a amendamentelor este 30 aprilie 2010. Trecem acum la raportul doamnei Galo. Uh, vestea bună este că interpreții au considerat, uh, ne-au promis că rămân până la 1 fără 20. Doamna Galo, aveți cuvântul. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, au fost înaintate 122 de amendamente la raportul meu din proprie inițiativă. Fiți însă, stați liniștiți, însă acum nu voi trece prin fiecare amendament acum. Le-am grupat în trei categorii. Prima categorie, amendamente care nu-mi ridică nicio problemă. Cea de-a doua categorie, amendamente pentru care cred că e posibil să ajungem la un compromis. Și, din păcate, o a treia categorie de amendamente, amendamente care, după părerea mea, nu sunt întemeiate sau care denaturează prea mult uh, Uh, raportul meu amendamente inacceptabile. Înainte de a mă referi la aceste trei categorii de amendamente, aș vrea să vă rog, dragi colegi, să fiți cât mai precauți în legătură cu această temă. Îmi am seama că e un subiect care suscită foarte multă pasiune și de aceea trebuie să fim cât mai rezonabili cu toții. Voi începe acum cu amendamentele care îmi ridică probleme majore. Bineînțeles, sunt acele amendamente care au ca scop eliminarea totală a oricărei trimiteri la pirateria online. Bineînțeles, nu am cum să accept așa ceva, deoarece cred că Parlamentul nostru nu ar avea cum să fie credibil dacă ar evita să vorbească despre această problemă. Nu putem evita acest fenomen al pirateriei doar pentru că acest, această problemă nu ar intra în competența legislației, ceea ce e fals. E ca și cum niciodată nu am fi căbă, combătut uh, pornografia inter, infantilă pe internet din cauza că legiuitorul n-ar fi prevăzut acest lucru. Deci nu avem cum să eliminăm pirateria din text. Nu trebuie să fim naivi în această privință, în niciun caz. Și acum mă voi referi la cea de-a doua categorie de amendamente la care putem ajunge la un compromis. Pot să vă spun că aș fi gata să ajung la o altă formulare a pirateriei online, de acord cu comisia, sau eventual să găsesc alți uh, termeni, o altă formulare. E vorba, la urma urmei, de negocierile dintre noi. În ceea ce privește acum consecințele sociale ale pirateriei online, domnul Michel Barnier, comisarul, a vorbit despre acest lucru ieri. Aș vrea acum să vă prezint uh, poziția mea, nu am avut ocazia să o fac și în trecut. a existat un studiu Terra pentru 2008 și s-a arătat că în 2008 uh, se pierd 100, s-au pierdut 186 de locuri de muncă, iar în 2015 se vor pierde 1,2 milioane de locuri de muncă. Aceste slujbe nu sunt doar în sectorul muzical. E o consecință dezastroasă a progreselor tehnologice uh, putem asemăna asta într-o oarecare măsură cu dispariția discurilor de vinil. Însă fenomenul este, are o amploare mult mai mare și e clar că trebuie să ne dăm seama că pirateria nu va crea în niciun caz locuri de muncă. Și sectoarele afectate nu e, nu e doar sectorul muzicii, al cinematografiei, al programelor, uh, informatice. Deci este un sector mult mai larg, un sector afectat de acest fenomen și de aceea voi fi intransigentă. Acum, o analiză mai amănunțită, distinția între produsele contrafăcute și piraterie. Sunt uh, complet de acord cu poziția pe care a exprimat-o ieri domnul Barnier și anume, toate tratatele internaționale abordează împreună aceste două fenomene. Asta nu înseamnă, bineînțeles, că soluțiile aduse vor fi identice. E clar și nu e nevoie să mai insist asupra acestui lucru. Cât despre existența observatorului acum. Sunt oarecum uimită, deoarece atunci când ofer cifre care provin din studii uh, făcute de sectorul privat sau studii independente. Aceste cifre sunt refuzate. Dacă propun să facem trimitere la cifrele furnizate de o structură deja existentă, țin să vă amintesc acest lucru, sunt de acord să încredințăm o misiune precisă acestui organism, să-i cerem un raport anual, însă nu văd de ce uh, nu am uh, apela la acest organism, la observator. Acum, referitor la campaniile de sensibilizare. În anumite amendamente se spune că factorii politici de decizie nu sunt de acord și că nu putem să comunicăm cu publicul larg în legătură cu această problemă. Preamintesc că e o problematică arzătoare de actualitate, deci nu e uh, vorba neapărat de medicamentele contrafăcute, e vorba totuși de un fenomen asupra căruia putem face niște eforturi de comunicare. În ceea ce privește această categorie de amendamente la care va trebui să ne mai gândim, la care e greu să ajungem la o soluție, cei care vorbesc în amendamente despre dialogul dintre părțile inter- interesate. Ei își exprimă temeri în legătură cu o readoptare a acelei legi franceze Adopi. Dragi colegi, nu pentru că sunt franțuzoică mi-am uh, stabilit această sarcină de a transpune această lege franceză aici în Uniunea Europeană. E ceva uh, la care nu m-am gândit și nici nu mă voi gândi. Revin acum la amendamentele asupra cărora cred că putem ajunge la un compromis. Bineînțeles, va depinde de mine. Eu voi face primul pas către ceilalți pentru a colabora așa cum trebuie. Dragi colegi, vreau să vă asigur în privința unui lucru și anume respectarea drepturilor fundamentale și a vieții private pe internet. E absolut clar că eu nu vreau să aduc uh, nicio atingere acestor drepturi. Însă, vă reamintesc, respectarea dreptului de autor este un drept fundamental și nu văd de altfel care este incompatibilitatea intelectuală dintre acestea. Trebuie să găsim un echilibru și cred că va fi ușor, deoarece toate aceste drepturi fundamentale, inclusiv dreptul de autor, pot fi pot coexista armonios și trebuie ocrotite. Acum, referitor la amendamentele la care cred că am putea ajunge la un compromis. Eu nu sunt aici pentru a da o soluție a la franceză, însă le spun colegilor care sunt gata să discute cu mine că mă interesează în mod deosebit inițiativa legislativă spaniolă, despre care am avut uh, ocazia și um, onoarea de a discuta cu ministrul um, justiției din Spania. Vă reamintesc că în Spania la putere sunt socialiștii, prin urmare nu există nicio barieră care ne-ar putea împiedica să dialogăm. E o soluție interesantă, deci această soluție din uh, Spania, o soluție legislativă. Eu încerc să ajungem la soluții, să ajungem la un compromis pentru a putea amplifica oferta legală pentru a vedea care este situația licențelor multiteritoriale. Și acum voi încheia, deoarece nu prea am timp. Vreau să declar că amendamentele care nu îmi ridică probleme sunt cele înaintate de doamna McCarthy, domnul Anders și domnul Bernuego, Ianes Barnuevo. Aș fi putut uh, continua, însă știu că nu am cum. Vă mulțumesc. Uh, mulțumesc, într-adevăr, nu mai avem mult timp. De aceea vreau doar să vă spun un lucru. Toate punctele pe care nu le-am mai putut uh, trata astăzi vor fi uh, amânate automat pentru reuniunea următoare. Acolo unde există chestiuni de urgență, uh, avize, uh, secretariatul va uh, comunica tuturor membrilor modificările cu privire la termenele de depunere a amendamentelor. Pentru că nu putem să continuăm discuția astăzi, uh, putem să discutăm la uh, reuniunea din 19 chestiunile importante. Domnul coleg, domnul Berlinger are cuvântul. Nella giornata di oggi noi abbiamo approvato alcune... Astăzi am adoptat câteva rapoarte aproape în unanimitate. Și am văzut clar dorința de a, de a coopera. Cred că acesta este un semn de bun augur și pentru raportul doamnei Galo. Eu am uh, încredere deplină în dânsa și vorbesc aici în nume personal. Cred că doamna Galo este deschisă, este receptivă și în numele grupului meu vreau să spun că acest lucru este foarte important. Cred că ar fi un eșec dacă am avea doar un vot majoritar care să sprijine acest uh, raport. Trebuie să încercăm să găsim un consens larg, pentru că este o chestiune critică și una frumoasă, de fapt, uh, pentru că este de importanță pentru viitor și noi trebuie să privim uh, în perspectivă pentru că invenția internetului a schimbat într-adevăr lumea. Și acum aceasta trebuie să fie protejată și extinsă în măsura posibilului. 122 de amendamente, trei clase de amendamente, după cum a spus doamna Galo. Discutăm aici uh, în uh, afara procedurii legislative, ceea ce e bine. Ne dă o flexibilitate mai mare decât uh, dacă am uh, fi în cadrul legislativ. Această uh, abordare transsectorială este foarte importantă. Comisarul Barnier a subliniat de mai multe ori acest lucru în această săptămână, inclusiv în vizita pe care a făcut-o comisiei noastre ieri. Încercăm să găsim un echilibru între două uh, lucruri importante. În primul rând, drepturi de proprietate intelectuală. E, proprietatea intelectuală este sacrosanctă, poate că sună un pic exagerat, dar proprietatea cunoașterii, uh, a creatorilor de cunoaștere, este sacrosanctă. Și la fel de important în acest climat fascinant al internetului care face cultura disponibilă um, milioanelor de cetățeni este accesul uh, facil și uh, legal și trebuie să găsim, uh, să aducem aceste două chestiuni uh, mai aproape una de cealaltă. Decât să zicem nu procedurilor de încălcare, mai bine să spunem da dezvoltării internetului, susținând internetul. Statele Unite au mers și mai departe, iar noi în Europa am rămas în urmă pentru că suntem timizi atunci când trebuie să dezvoltăm internetul. Elementele tehnologice um, sunt acolo și noi avem nevoie de imaginație atunci când legiferăm. Pentru ca să reușim să extindem drepturile de proprietate intelectuală fără ca aceasta să fie o măsură exclusiv uh, represivă. Și în ultimul rând, o măsură pentru criminalitatea clasică, pentru uh, hoți, este foarte uh, simplă, dar uh, criminalitatea online este diferită și de aceea trebuie să fim uh, imaginativi, să găsim sancțiuni uh, pentru uh, criminalitatea uh, digitală. Dacă nu putem să facem acest lucru, atunci nu vom avea rezultatele pe care ni le dorim. Și cred că avem condiții foarte bune. Și doamna Galo este receptivă pentru schimb de opinii. Doamna Castex. Avem foarte puțin timp la dispoziție pentru a evoca o problemă extrem de dificilă și controversată. Inițial, uh, aș dori să încep prin a spune din nou aici că avem cu toții același obiective în mare, apărarea dreptului la proprietatea intelectuală, sprijinul acordat sectorului industriei culturale,